explicațiile de vot peste puțin timp. Stimați colegi, vom trece acum la explicațiile de vot. Mai întâi de toate raportul Koch. Dăm uh, cuvântul, mai întâi de toate, pentru un minut, doamnei Clune. Madame Clune. Doamnă Clune, aveți cuvântul. Madame Clune. Doamnă Clune. Madame Clune, vous avez la parole pour une minute. Aveți cuvântul pentru un minut. Suntem la explicațiile de vot, stimată doamnă. Doamnă, aveți un minut la dispoziție pentru a vă explica votul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem nevoie de sisteme de bilete, de emiterea biletelor integrate, uh, multimodale în Europa. Avem nevoie de acest lucru pentru o piață comună. Trebuie să oferim uh, consumatorilor posibilitatea de a cumpăra biletele uh, uh inter, biletele pentru toate modalitățile de transport în unul și același loc. Să nu uităm că în momentul de față procedura este foarte dificilă, uh, cumpărarea biletelor este dificilă. Acest sistem intermodal ar putea eh, duce la o eficiență sporită în cadrul emiterii de bilete. Am avea un, așadar un sistem de transport mult mai eh, prietenos cu utilizatorii. Am putea avea, spre exemplu, un eh, card european care să le permită utilizatorilor să obțină oferte mai avantajoase pentru diferitele tipuri de uh, Uh, transport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă colegii ar putea să fie mai silențioși în ieșirea lor din sală, urmează doamna Tomașici, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Implementarea Eh, sistemului de ticketing intermodal integrat eh, trebuie să fie un, una din prioritățile noastre în domeniul transportului. Nu doar că va facilita transportul de pasageri, dar ne va ajuta și să îmbunătățim nivelul calității serviciilor și să ajungem la prețuri acceptabile pentru întregul sector. Însă nu pot fi de acord cu unele dintre obiectivele formulate care sunt neclare și care uh, vizează în principiu interconectarea uh, tuturor părților interesate până în 2020. Nu înțeleg și nu pot fi de acord cu obiectivul de a stabili standarde în acest uh, domeniu. Cred că uh, mai degrabă s-ar pierde oportunități de afaceri pentru multe companii în acest fel. Mulțumesc. Un minut. Doamna Simer, un minut Doamnă președinte, din nou mă regăsesc aici uh, vorbind despre moțiuni, legislație și rapoarte. Acest raport cere ca toată Uniunea Europeană să aibă același sistem integrat de bilete. Oamenii din Regatul Unit nu își doresc ca informația lor să fie uh, stocată de către comisie într-o superbază de date. Trebuie să nu trebuie să schimbăm ceva ceea ce nu e stricat. Sistemul nostru de bilete este foarte adecvat. Dacă alte state vor să aplice un asemenea sistem, să-l aplice. Noi, acum când am aplicat reduceri, nu ne putem permite să eliminăm deja sistemul nostru existent și să introducem un nou sistem. Dacă, nu, ă, dacă lucrurile funcționează, să nu încercăm să le îmbunătățim. Vă mulțumesc. Doamna Andersen, dar nu o văd în sală. Așadar, trecem la următoarea explicație de vot. Paldies, președinte. Domnul Mamikins. Mulțumesc, ă, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, fiindcă Sistemul integrat de bilete este un pas important către un sistem de transport integrat în Uniunea Europeană. Și este important mai ales pentru acele, pentru acele țări care nu sunt bine conectate cu alte țări. Folosirea tehnologiei moderne va îmbunătăți eficiența sistemului de transport și va duce la îmbunătățirea și progresul regiunilor europene. Iată de ce acest proces trebuie susținut, iar uh, acesta este un pas înainte. Mulțumesc, domnul uh, Covinic. Este... Domnule Corvinic, ați uh, cerut cuvântul pentru explicație de vot? Aveți cuvântul. Ați cerut cuvântul, nu-i așa? Dacă da, e rândul dumneavoastră. all the time about the diversity. Am înțeles că Parlamentul nostru apără diversitatea, dar ori de câte ori se ajunge la, diversi- la vot, se votează unificarea și armonizarea. Deci nu e vorba de diversitate, ci de unificare. Și data, da, de data asta s-a ajuns din nou la ein Reich, ein Ticket, un bilet. Gata. Thank you, President. Doamna Anderson ca un uh, deputat din Londra și din Regatul Unit, uh, vreau să îmi uh, exprim compasiunea totală pentru evenimentele tragice ce au avut loc acum 10 ani și care au adus mult mai aproape comunitățile londoneze, în special cele implicate în sectorul transportului. Nu pot să vă spun cât de mult, uh, cât de bine îmi pare uh, că am ajuns la acest acord privind uh, emiterea biletelor în regim intermodal. Deci accesul la internet în stații, uh, accesul la informații actualizate despre trafic sunt extrem de importante pentru pasageri. În fine, cred că, iată, avem a face cu un exemplu foarte bun pentru crearea unei piețe uh, interne veritabile spre beneficiul tuturor. La Harkin. Urmează explicații vot pe marginea raportului doamnei Nicholson are cuvântul doamna Harkin. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să susțin raportul acesta de la colegul, al colegului meu, Nicholson. Uh, indexul global a ajuns la 631 în ceea ce privește sectorul lactatelor aproape la nivelul cel mai scăzut și pentru un fermier irlandez cu 75 de uh, vaci, asta înseamnă o pierdere de în jur de 35.000 de euro pe an. Uh, Evoluția este în direcția greșită și de aceea mă bucur că am văzut o susținere atât de mare în acest Parlament pentru măsuri cum ar fi intervenții publice, pentru că intervențiile publice și stocarea privată nu sunt suficiente pentru asigurarea uh, unor uh, stocuri în caz de criză cerem comisarului să uh, responsabil să asigure prețuri care să reflecte mai bine prețurile de producție și de piață. Doamna Torres Martinez, un minut. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aici este cel mai important cât costă producția uh, de lapte și cu cât uh, pot vinde fermierii și nu supermarketurilor în supermarketurile. Noi, ca eurodeputați, trebuie să spunem adevărul și cu acest tip de politici uh, lovim direct în fermieri. Eu sunt din regiunea Asturias și mă doare ceea ce se întâmplă acum și ceea ce văd uh, în Asturias mă întristează foarte mult. Fermierii uh, au o viață din ce în ce mai grea. Ni se ia chiar și identitatea prin uciderea Um, fermelor mici. Oamenii nu vor uita niciodată că dumneavoastră ați ales să uh, faceți un pact cu mari speculatori și să nu îi protejați pe micii producători. Să nu vă îndoiți că oamenii își vor aminti de acest lucru. Doamna Clun. Mulțumesc, domnule președinte. În încheierea cotelui, cotelor la lapte după ani de zile reprezintă o provocare, dar și o mare șansă Iar uh, în Irlanda reacțiile au fost pozitive. Fermierii acum uh, doresc să, -și, să investească în sisteme de producție pentru a spori producția. Am sprijinit acest raport mai ales fiindcă recunoaște importanța sectorului lactatelor, mai ales pentru exporturi. Și uh, se recomandă Punerea în aplicare a unor măsuri în vederea redresării fluc- um, prețurilor fluctuante, care reprezintă o problemă pentru cei din industrie. Iar Comisia ar trebui să facă declarații limpezi în acest sens, fiindcă există ne, ne, o există neliniște în rândul fermierilor, mai ales în ceea ce privește relația cu băncile și un pachet de intervenție ar fi binevenit. Mulțumesc, domnul Bogovici. Eh, ruski embargo in ukinitev Embargoul uh, asupra Rusiei și terminarea regimului cotelor a dus la o uh, scădere a prețului laptelui și asta înseamnă probleme majore pentru sectorul uh, produselor lactate. Eu provin din Slovenia și producția de lapte este sectorul agricol principal. 60% din activitatea agricolă Uh, se desfășoară pe pășuni uh, și uh, aceste pășuni sunt pășuni alpine dificile de accesat. Structura fermelor este una de foarte mică, fermierii au, au vaci puține, deci au probleme și mai mari în a se adapta la aceste modificări structurale. De aceea solicit Comisiei să elaboreze în anii care, care urmează o eh, plasă de salvare pentru acești mici eh, fermier și să permită, să faciliteze exporturile eh, produselor lactate. În ceea ce privește aceste măsuri propuse de uh, Comisia Europeană, ele nu sunt suficiente, nu corespund provocărilor care, pe care, cu care se confruntă producătorii de lapte și de produse lactate. Acum câteva zile am reușit să uh, uh, renoim interdicția de import a laptelui european, ceea ce a dus la o mare dezamăgire pentru că mecanismele pe care Comisia Europeană le-a implementat anul trecut au uh, fost inadecvate în fața embargoului rus. Trebuie să revedem diversele tipuri de brânzeturi și măsurile impuse de către Comisie. De aceea lansez un apel către Comisie Uh, să revizuiască lista produselor și să revizuiască măsurile din cadrul acestui sector, pentru că există multe probleme în industria lactatelor și consider că Comisia Europeană trebuie să intervină. Mulțumesc, domnul Manichins. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, fiindcă pe 31 mai anul acesta Contingentele la lapte au fost desfințate, iar Federația Rusă a impus un embargo asupra produselor lactate, ceea ce a afectat fermierii letoni semnificativ. Prețul la lapte a scăzut vertiginos. Nu vorbim aici de indice, de indicatori, ci de familii care riscă să piardă tot ce au fiindcă niște funcționari uh, pe undeva nu au considerat că problemele lor erau suficient de grave și nu au luat măsuri la timp. Este foarte important să ajutăm uh, statele baltice. Și nu mai vă mulțumesc. Mulțumesc. Nous allons donc passer aux explications de vote. Trecem acum la explicație de vot uh, privind raportul Ian Zaradi, impactul extrem extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra țărilor din afara UE. Domnul Mamichin are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, cred că acest raport este foarte important pentru că parteneriatele public-private pot uh, fi în beneficiul statelor membre. PPP-ul este o formă uh, oportună de reducere a sărăciei și de relansarea creșterii economice în același timp. În același timp trebuie să fim precauți în aplicarea acestor uh, proiecte pentru că de multe ori nevoile reale ale statelor membre uh, sunt uh, ignorate. Noi uneori credem că pentru rezidenții anumitor state eh, ar fi nevoie de anumite proiecte, dar, eh, dar eh, la fața locului nu se crede la fel. Asta face ca multe proiecte să nu fie realizate până la urmă. Mulțumesc. Domnul Efridge. Thank you. Uh, it's a pleasure to get to... Vă mulțumesc. Mă bucură că pot să vorbesc în această a doua zi a plenarei. Uh, am, a trebuit să mă lupt ca să pot să mă exprim. Dacă ne luptăm împotriva acestor contracte, uh, mi se pare uh, îngrijorător. Aceste contracte mi se par un exemplu cel mai prost, de exemplu, spitalele din sectoarele cele mai sărace uh, care au fost privatizate, aceste companii private au uh, crescut taxele de parcare. Deci cei care vin să-i viziteze pe bolnavi uh, sunt taxați pentru acest lucru. Este vorba de niște uh, operațiuni de monopol total ine- neetice și ar trebui să ne împotrivim acestui tip de acțiuni. Mulțumesc. Trecem acum la uh, explicațiile de vot uh, pe raportul domnului Melo în legătură cu sectorul fructelor și legumelor. Caite organizație prezvăiauță. Mulțumesc. Um, organizațiile producătorilor în sectorul uh, uh, legumelor și fructelor reprezintă uh, răspunsul la reducerea uh, costurilor și reducerea prețurilor de către uh, monopoluri. Uh, Sectorul uh, de legume, fructe doar, reprezintă doar o treime din producția agricolă și uh, ponderea uh, la vânzări, la cifra de afaceri, este doar de 18 la sută, însă este un sector foarte intensiv cu forțe de muncă foarte mare. Eu sunt un deputat sloven și, din păcate, în țara mea nu există organizații de producători. Eu am încercat, uh, prin organizarea inclusiv a unei conferințe în Parlamentul European, să uh, realizez un inventar al celor mai bune practici pentru a încuraja uh, autoritățile slovene, Ministerul Sloven de Resort, pentru elaborarea unei strategii. Vorbitorul este într-o rup. Domnul Bodnikov. Începem paragraful 18 documentul за плодове и зеленчуци и Mă refer aici la paragraful 18 al raportului în legătură cu fructele și legumele și investițiile pentru noile organizații de producători de fructe și legume. Aceste organizații sunt uh, mecanisme foarte uh, puternice pe care, de care dispun producătorii în negocierile cu ceilalți din lanțul de producție. Însă Bulgaria este dezavantajată. Embargoul rusesc, că sectorul este afectat și eu rog Comisia să angajeze resurse adecvate pentru a ajuta pe producători Uh, pentru că acum producătorii nu au niciun fel de perspectivă de viitor. Trebuie ca acest sector să devină atrăgător pentru tineri, pe să rămână un sector viu, pentru că asistăm la o îmbătrânire a producătorilor din regiunile îndepărtate și muntoase. Comisia trebuie să facă propuneri mult mai concrete. Vă mulțumim. Uh, s-a încheiat ședința. Reluăm la ora 15.